chers collègues, la, la séance est reprise. Dragi colegi, reluăm ședința. Aș vrea întâi să vă cer scuze pentru că nu am putut fi prezent în această dimineață. De asemenea, de la 16.30 va trebui să plec din nou pentru a participa la conferința președinților de grup, care va discuta cadrul Uh, bugetar multianual și îi mulțumesc uh, vicepreședintelui Lyon um, care a prezidat uh, ședința de astăzi dimineață și îi mulțumesc și vicepreședintei Jutta Haug care a asigurat conducerea ședinței coordonatorilor. Aș dori să salut un grup de la Universitatea din Wargingen, invitat de colegul nostru Jan Mulder, uh, cel mai uh, ilustru student al acestei universități. Urăm bun venit invitaților. Ne bucurăm întotdeauna să vedem că cetățenii europeni sunt interesați de instituțiile europene și vin să viziteze sediul Parlamentului European de la Bruxelles. Ian v-a spus probabil că în zilele în care nu puteți veni aici, dar vă plictisiți acasă, puteți să ne urmăriți direct pe internet sau pe uh, canalul Parlamentului. Puteți astfel să participați, uh, să, să urmăriți în direct lucrările deosebit de interesante ale comisiei noastre. Ați văzut uh, ordinea de zi, nu este nicio obiecție. Ați constatat că de la ora 16.30 vom avea voturi. Vă invit să fiți prezenți și să vă aduceți și cartelele de vot, pentru ca voturile deosebit de importante de astăzi să, fie, să se desfășoare în cele mai bune condiții. Pe Cobu News ați văzut deja care sunt anunțurile președintelui. Mai trebuie să vă spun că în reuniunea din 12 martie, coordonatorii au decis să-l numească pe Derek Von raportor pentru aviz pe raportul privind efectele constrângerilor bugetare ale autorităților regionale și locale asupra absorpției fondurilor structurale. Comisia Regii este competentă pe fond și Derek Von este raportorul nostru permanent pe această temă, ca urmare a fost logic să-l numim și raportor pentru acest aviz. Acum, în ceea ce privește delegația noastră în Serbia și Muntenegru, ea va fi, ea va fi condusă de Salvador Garia. Membrii delegației l-au ales în calitate de uh, șef al acestei delegații. Luăm notă de această numire și văzându-l că așteaptă în fața ușii, îmi imaginez că este foarte modest și așteaptă să fie felicitat pentru a putea intra apoi în sală. În această dimineață ați putut participa la audierea publică privind finanțarea parteneriatului estic. Nu voi reveni asupra acestui subiect și vă propun să trecem direct la punctul 7 și anume mandatul pentru trilogul referitor la bugetul 2014. Raportoarea noastră, Ann Jensen, este prezentă și o invit să ne prezinte rezultatele trilogului de ieri. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta a fost prima reuniune și dumneavoastră ați participat. Reuniune cu privire la bugetul 2014, care a, la care au participat cele trei instituții și, bineînțeles, a adus linii directoare care au fost votate la Strasburg săptămâna trecută. Vă reamintesc că aceste linii directoare spuneau că ne dorim o propunere din partea Comisiei care să reflecte propunerea pentru uh, cadrul financiar multianual, precum și temeiul juridic. Însă, acest aspect a fost uh, adus la cunoștința celor două instituții. În al doilea rând, liniile directoare au abordat și problema plăților și a faptului că nu vrem ca în 2013 uh, să se mai amâne plata facturilor neplătite din 2013. Uh, și în plus, s-a vorbit și despre faptul că marjele din 2014 nu trebuie să plătească datoriile din 2013. Probabil că vom continua să avem un deficit pentru că plățile au fost bugetate la un nivel prea scăzut. Ca urmare, am semnalat toate aceste probleme în fața Consiliului și în fața Comisiei și, bineînțeles, am subliniat că Ceea ce ne interesează în acest buget, obiectivele acestui buget sunt creșterea și combaterea șomajului printre tineri. Deci trebuie subliniate aceste priorități. Cele trei instituții vorbesc aceeași limbă, am putut constata acest lucru, dar sigur că rămâne până la urmă de văzut cum se vor exprima lucrurile în ceea ce privește plățile. și domnul Lavia are un punct de vedere aici, cred că Comisia nu a spus foarte clar cum vede ea lucrurile. N-am avut o impresie cel puțin uh, prea precisă despre ceea ce se va întâmpla. Iar în ceea ce privește bazele conform cărora Comisia va înainta uh, propunerile. Iarăși nu am primit nicio informație în acest sens, iar Comisia ne-a spus că probabil propunerea de buget se va face undeva pe 16 sau pe 30 mai și se pare că până la sfârșitul lui mai o vom avea. Ca urmare, vom afla destul de târziu cum stau lucrurile. Președinția irlandeză și-a exprimat uh, dorința de a avea niște discuții cât mai bune și de a găsi soluții, dar sigur că este foarte clar că rămân foarte ferm pe poziția Consiliului și anume că trebuie să avem ceea ce numesc ei un buget prudent. Ei bine, problema este că folosim aceiași termeni, dar avem interpretări diferite și atunci când vorbim despre agenții care ar trebui să dispună de resurse suficiente, dar care să nu depășească ceea ce pot cheltui, Asta spune Consiliul, iar noi spunem că trebuie să aibă resurse suficiente, însă putem atrage atenția asupra mai multor agenții unde vedem că Consiliul a tăiat bugetele agenții de supraveghere, de exemplu, în, în sectorul financiar. Și nu credem că este o idee bună ca bugetele lor să fie tăiate în situația în care ne aflăm. Am avut așadar o întâlnire bună, discuții foarte bune, însă mă tem că până la urmă am avut uh, și continuăm să avem interpretări diferite și Continuă să există o lipsă de claritate pe măsură ce progresează lucrurile. Mulțumesc, An, spune domnul președinte. Avem și problema legată de execuția bugetului uh, pe 2013 și creditele pe 2013. Îi dau cuvântul lui Giovanni, raportorul nostru pentru, 2000, pentru bugetul pe 2013. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, în cursul uh, trilogului, am vorbit despre plățile pe 2013 și despre bugetul rectificativ. Primul buget rectificativ a fost deja uh, propus comisiei. A fost aprobat de Colegiul Comisarilor pe 18 martie. Și se vorbește acolo despre aderarea Croației și despre obligațiile care decurg de aici. Din acest punct de vedere, Consiliul își va începe reflexiile pe această temă și sigur că și Parlamentul trebuie să-și spună părerea. Din punctul meu de vedere este clar că în ceea ce privește acest buget rectificativ numărul 1 și în conformitate cu tratatul, singura posibilitate este ca statele membre să furnizeze resurse suplimentare pentru a putea uh, respecta, onora acest buget rectificativ. O să vedem cum o să decurgă discuții, discuțiile în Consiliu. Și după aceea vom avea și noi uh, un aviz. Uh, am cerut Consiliului să reducă timpul de uh, dezbatere pe marginea acestui buget rectificativ, având în vedere că aderarea Croației este prevăzută pentru 1 iulie. Ca urmare, procedura trebuie accelerată și ea trebuie să se încheie înainte de acest moment. Și apoi, s-a vorbit despre plățile pe 2013. Știți foarte bine cu toții care este situația. Anul trecut, uh, pentru a închide bugetul, comisarul Lewandowski a inventat o nouă categorie, suspended claims, a dat dovadă de multă imaginație. Este un concept care nu face parte din glosarul bugetar european. Am acceptat totuși această noțiune și acum trebuie să ținem cont de ea. De asemenea, trebuie să ținem cont și de declarația comună uh, semnată la cel mai înalt nivel de către cele trei instituții europene care se referă la plățile în curs. Așa cum am spus și în declarația noastră, avem nevoie de un buget rectificativ care să țină cont de necesitățile reale. Comisia a promis că va face o propunere, probabil pe 27 martie, acel uh, Big Bang despre care vorbea doamna Jensen. În calitatea noastră de Parlament European, dorim ca această propunere de buget rectificativ să fie coerentă cu exigențele de plăți care trebuie satisfăcute în acest an. Conform celor spuse în septembrie anul trecut, uh, sperăm că Comisia va putea revizui situația și ne va putea da niște indicații mai precise. Sigur că va exista un deficit în ceea ce privește creditele de plăți. Deja anul trecut, între suspended claims și facturile uh, sosite între timp, constatăm 16,2 miliarde de euro de plăți care trebuie executate și care nu sunt acoperite. Ca urmare, este clar că ne dorim uh, un buget rectificativ coerent uh, din partea Comisiei în conformitate cu exigențele de execuție ale diferitelor programe. În caz contrar, va trebui revizuită procedura normală a acestor programe, trebuie revizuite și calendarele, termenele pentru reducerea plăților. Dar Parlamentul nu își dorește acest lucru. Noi ne dorim ca toate inițiativele care au fost deja uh, planificate să poată să se desfășoare, însă, în acest sens, este nevoie de credite de plată. De aceea, Sperăm că acest proiect rectificativ, acest Big Bang uh, prezentat de comisie după 27 martie, va fi la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc, domnule raportor. Cred că cei doi raportori ne-au făcut o prezentare foarte bună a situației. Acest trilog, uh, așa cum au spus și uh, colegii noștri, a fost o ocazie pentru un schimb de opinii și pentru o verificare a stării de spirit uh, pe care o au diferiții parteneri, pentru a relua situația în ordine cronologică. Acum, pe consecințele bugetare ale aderării Croației, aderare prevăzută pentru 1 iulie. Ei bine, din motive tehnice și mai ales din motive politice, este cel mai bun mod de a ura bun venit uh, partenerilor noștri. Ei bine, da, așadar, ne dorim ca toate, sau Parlamentul insistă ca toate dispozițiile bugetare care permit Croației să aplice politicile comunitare încă de la 1 iulie 2013 să fie implementate. Pentru moment, Consiliul nu a examinat încă propunerea de buget rectificativ numărul unu cu referire la Croația, prezentată de Comisia Europeană. Cifrele propuse de Comisie nu cred că vor fi uh, puse sub semnul întrebării de către, Consiliul, de către Consiliu. În orice caz, Parlamentul a insistat pentru o ajustare a plafoanelor, cel puțin în ceea ce privește creditele operaționale mai rămâne de văzut la consecințele administrative, dar măcar să se facă o ajustare a plafoanelor. Aceasta este poziția Comisiei Europene și poziția Parlamentului. Așadar, foarte curând vom ști care este uh, opinia Consiliului. Cum spunea și raportorul, am insistat foarte mult uh, să nu se piardă în niciun fel timpul la nivelul Consiliului. Am reamintit regula celor opt săptămâni care permite parlamentelor naționale în principiu să uh, uh, se folosească de principiul subsidiarității, însă în acest caz acest lucru nu este aplicabil. Am cerut Consiliului să țină cont de aceste lucruri și să organizeze votul pe această procedură cel târziu în luna iunie. Acum, în ceea ce privește plățile din 2013, execuția bugetului 2013. Ni s-a confirmat aici faptul că această situație va fi o dificultate politică majoră. În practică, calendarele coincid și vom negocia suma plăților a creditelor de, plă- de plată pentru 2013, în același timp cu cadrul bugetar 2014-2020. Am fi dorit să evităm acest lucru. Vă aduceți aminte că în repetate rânduri am reamintit succesivelor președinții uh, poloneză, cipriotă, irlandeză, uh, precum și președintelui Consiliului European, așadar le-am reamintit că este nevoie de o readaptare a calendarelor, a termenelor, pentru a se evita orice complicare a negocierilor printr-o sporire a pachetului de discutat. Însă, până la urmă, nu se putut evita o amestecare a celor două negocieri, mai ales că ele sunt legate direct. Ceea ce nu va fi plătit în 2013 va fi plătit în 2014. Și ținând cont de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, pentru a face corelarea între 2012 și 2013, este clar că trebuie să fim foarte atenți, așa cum a spus și uh, doamna, doamna Jensen. Acum, la creditele de plată pentru 2013, Parlamentul se bazează pe două categorii de texte. În primul rând, declarațiile anexate bugetului pe 2013, mai ales celebra declarație pe care domnul președinte Schulz a ținut să o citească el însuși în momentul votului din Parlament, interpretând sau transpunând astfel în mod direct opinia Parlamentului față de aceste suspended payments, plăți suspendate, și modul în care Parlamentul consideră că aceste suspended payments, payments trebuie să fie finanțate de fresh money. A doua categorie de texte pe care ne bazăm este compusă din rezoluția noastră din martie, în care am spus foarte clar că negocierile privind cadrul bugetar multianual nu pot să înceapă înainte de uh, momentul în care vom dispune de un buget rectificativ din partea Comisiei Europene care să rezolve problema tuturor facturilor neplătite în 2012. Și în al doilea rând, în această rezoluție am spus că nu vom putea încheia negocierile pe cadrul financiar multianual fără a primi asigurarea că putem să rezolvăm toate problemele legate de plățile din 2013. Și când spunem o rezolvare, înseamnă de fapt o plată fără niciun fel de altă invenție de genul suspended payments, respectând, bineînțeles, toate regulamentele financiare, conform cărora facturile, creanțele, claims înaintate Uniunii Europene trebuie să fie plătite într-un termen care variază între șase săptămâni și două luni. Deci, normal, toate solicitările de plată care au intervenit până în, care, au, care au uh, venit până în 31 octombrie uh, 2013 trebuie să fie plătite până la sfârșitul anului. Parlamentul s-a exprimat foarte clar cu o majoritate foarte largă, 506 uh, voturi pentru, trei sferturi din, uh, din votanți. De asemenea, am reamintit acest lucru în toate uh, dialogurile pe care le avem cu celelalte instituții. Și în acest context, Comisia lucrează pe un buget rectificativ pe 2013 cu intenția de a plăti totul din, dintr-o dată sau cel puțin din momentul în care bugetul rectificativ va fi uh, uh, votat, adică la începutul uh, primăverii. De unde imaginea de Big Bang intră într-un um, moment de expansiune. Acum rămâne să vedem dacă va fi o expansiune bugetară sau o expansiune pur retorică. Uh, Comisarul n-a vrut să ne dea o dată precisă la care colegiul ar urma să voteze acest proiect rectificativ. Înțeleg că, având în vedere conjunctura și mai ales problema ridicată de ajutorul financiar față de Cipru, Comisia așteaptă puțin să vadă cum decurge situația înainte de a stabili data de adoptare a acestui buget rectificativ. Dar va fi o dată care va interveni foarte curând și sigur că în funcție de conținutul acestuia vom decide dacă putem să angajăm negocierile pe cadrul bugetar multianual. Ei bine, acum, în cele din urmă, în ceea ce privește proiectul de buget pe 2014, aici avem două probleme, așa cum spunea și doamna Jensen, o problemă de referință și o problemă de calendar. Problema de referință este prima întrebare la care trebuie să răspundă Comisia Europeană, pentru că nu mai poate să se bazeze pe propunerea de cadru financiar 2014-2020 pentru elaborarea uh, proiectului de buget pe 2014, pentru că între timp a avut loc Consiliul uh, din 8 februarie. Însă, nu mai poate să ia în cont nici cifrele de la Consiliul din 8 februarie, pentru că Parlamentul a adoptat o poziție foarte fermă și a spus că respinge concluziile respective în care sunt incluse acele cifre. Ca urmare, Comisia este obligată să găsească niște referințe care să uh, corespundă nevoilor și posibilităților. Asta este toată noblețea rolului pe care trebuie să joace Comisia Europeană și raportoarea noastră a spus foarte clar că și-ar dori ca aceste referințe să fie cât mai aproape posibil de cifrele inițiale propuse de comisie. A doua categorie de probleme. Calendarul. Inițial, în conformitate cu calendarul obișnuit. Comisia intenționa să-și adopte proiectul de buget pe la sfârșitul lunii aprilie și aveam o discuție colegială pentru a vedea dacă va interveni acest lucru pe 1 mai, cu o zi înainte sau cu o zi după. Însă se pare că va exista un mic decalaj în timp. Și probabil că mai degrabă, abia la sfârșitul lui mai, uh, Comisia va reuși să-și uh, adopte proiectul. I-am reamintit comisarului Lewandowski că dorim ca în fiecare an să beneficiem de o prezentare publică din partea comisarului uh, responsabil de buget, înainte ca uh, informațiile să apară în presă. Nu avem încă un acord complet pe toate datele, dar uh, în continuarea procedurii vrem să ne asigurăm că fiecare instituție va dispune de timpul necesar și în special că Parlamentul European va dispune de timpul necesar după votul din Consiliu care va avea loc în timpul verii pentru ca și celelalte comisii parlamentare să aibă suficient timp pentru a depune amendamente, pentru ca noi înșine să avem suficient timp pentru a analiza amendamentele și pentru a elabora propriile noastre amendamente și apoi pentru ca grupurile politice să aibă suficient timp pentru a ne evalua munca și pentru a adopta niște poziții față de propriile noastre amendamente. Iată, așadar, cum stau lucrurile și vom avea o viziune mai clară în momentul în care Comisia Europeană ne va prezenta bugetul rectificativ numărul 1 din 2013. Aveți întrebări sau observații? Suntem uh, în prezența directorului general responsabil de buget din partea comisiei. Îl salut și îl întreb dacă are ceva de adăugat. Nu? Bun. Salutăm prezența tăcută, dar atentă, așadar, a directorului general responsabil de buget din partea comisiei. Bun, perfect atunci, dragi colegi, în uh, cadrul prezentării lucrărilor privind bugetul pe 2014, continuăm acum cu documentul uh, de lucru privitor la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Acesta a fost distribuit și o întreb pe An dacă dorește să ia cuvântul, de altfel și Giovanni, știu că amândoi se ocupă. An. Uh, the, the working document describes... Documentul de lucru oferă o imagine de ansamblu asupra proiectelor care au fost deja adoptate. Eh, include și un raport al Comisiei cu privire la proiectele eh, asupra cărora am convenit pentru anul 2013, proiecte pilot și de aceea mă voi limita doar la unele chestiuni procedurale. Avem o procedură specială pentru proiectele pilot și măsurile pregătitoare. Um, există o uh, solicitare de depunere a declarației de interes pentru ca Comisia și Parlamentul să aibă un regaz în uh, formularea Eh, proiectelor ca să nu apară probleme de genul lipsei temeiului juridic sau probleme legate de fezabilitate. Proiectele pilot și măsurile pregătitoare, după cum vă amintiți probabil, sunt proiecte pentru care deocamdată nu există un temei juridic proiectul pilot are menia, menirea de a testa unele idei și concepte noi, iar măsurile pregătitoare vizează în primul rând pregătirea unor elemente de legislație corespunzătoare. Asta pentru cazul în care se elaborează linii bugetare pentru care încă nu există un temei juridic. Există suficiente exemple uh, în care, pentru o situație în care Parlamentul a creat mai întâi legislația necesară pentru anumite uh, politici, uh, cum ar fi fondul pentru refugiați, care s-a putut constitui doar în urma creării unui act legislativ premergător. Deci avem o seamă de proiecte pilot și măsuri pregătitoare. Uh, deci nu este vorba doar de pregătirea unor noi uh, politici uh, care ar urma să fie puse în aplicare mai târziu. Nu e vorba doar de realizarea unui temei juridic pentru activități ulterioare, ci atât noi cât și Comisia dorim să intervenim acolo unde considerăm că, într-adevăr, există o nevoie de reglementare, unde există nevoia intervenției noastre. Vrem să adunăm la aceeași masă uh, oameni cu uh, interese comune, uh, să le oferim o platformă pentru a se articula și pentru a, pentru a trata o, chestiuni care deocamdată nu sunt acoperite de nicio altă politică de resort. Cred că este important să fundamentăm politicile noastre prin, prin idei noi și este bine ca aceste idei noi să fie mai întâi testate. Sigur că și bugetul are limită pentru aceste proiecte pilot, este de 14 milioane de euro. Deocamdată nu știm care va fi cifra pentru anul viitor, pentru că CFM-ul încă nu a fost adoptat. S-ar putea ca cifra să fie să fie aceeași sau se poate să apară și modificări uh, radicale, într-un sens sau în altul. Evident, nu vom accepta o reducere drastică. Uh, pentru Parlament, uh, măsuri predecătoare pre 14 milioane nu este mult, mai ales că bugetul total este de 100 de milioane, din care însă pot fi folosite de către noi maxim 15. Termenul de formulare a uh, noilor proiecte pilot uh, este în luna mai. Uh, sigur, nu în toate domeniile există idei noi, dar pot să vă spun de exemplu că Comisia pentru Transporturi a folosit proiecte pilot pentru finanțarea unor activități în sectorul turismului pentru că există nevoia de a interveni în uh, sectorul turismului, dar încă nu există o origine bugetară dedicată. Deci iată cum aceste fonduri modeste, de altfel, pot fi folosite pentru a uh, sprijini anumite sectoare și domenii de activitate unde nu avem uh, nici finanțare, nici neapărat un temei juridic foarte clar. Reacția Comisiei la Eh, Propunerea noastră este importantă și va trebui să ținem cont de ea atunci când vom discuta despre prelungirea eh, acestor proiecte eh, pilot. Aș mai spune că este necesar să purtăm discuții și cu comisiile de specialitate în legătură cu modul de desfășurare efectivă a acestor proiecte pilot și a măsurilor pregătitoare. Este nevoie și de un dialog mai bun între Parlament și Comisia Europeană pentru a corobora mai bine ideile noastre legate de scopul final al acestor proiecte. De exemplu, un, în Comisia de Agricultură, un pilot proiect, pe, un proiect pilot, în cer scuze, pentru redefinirea prețurilor la alimente Sigur, poate părea justificat pentru unii, dar poate fi considerat nejustificat pentru alții. Deci e important ca de partea Parlamentului noi, Comisia de Bugete, să fim în contact nemijlocit cu aceea care își exprimă dorința de a desfășura astfel de proiecte pilot. Și este important să avem pentru aceste proiecte pilot o implementare corectă. Deci trebuie să plecăm urechea la doleanțele și ideile colegilor. Termenul uh, este de 29 mai și la începutul lunii iunie va trebui să raportăm uh, comisiei uh, acele proiecte pilot și măsuri pregătitoare pe care le preconizăm. Iar după ce Comisia își va uh, exprima uh, avizul, putem să le redefinim și să le ajustăm. Mulțumesc. Giovanni acum. Per uh, il 2000... Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește bugetul pentru anul 2013, colegii au arătat deja că avem depuse 140 trei de amendamente la așa numitele PPPPA, iar în ce privește uh, măsurile pregătitoare, uh, finanțarea se face din pachetul financiar. Uh, colega noastră tocmai a spus care este cadrul bugetar prevăzut pentru măsurile pregătitoare și proiectele pilot. Noi Eh, ne-am făcut eh, socotelile eh, după un, după un cadru financiar mult mai modest. Pentru că ni s-a spus că trebuie să păstrăm un nivel cât se poate de scăzut al acestor cheltuieli în bugetul pentru anul curent. Noi, de exemplu, am folosit doar 22,5 din cei 40 de milioane de euro prevăzuți Vorbesc de plăți angajate. Iar în ce privește uh, măsurile pregătitoare, avem 49 uh, de milioane angajamente și 61 milioane plăți. Aș vrea să vă reamintesc faptul, și cred că este necesar acest lucru, să vă reamintesc care este procedura. În raportul său, Comisia ne-a transmis în 28 februarie 2013 un raport interimar privind proiectele pilot și măsurile pregătitoare și uh, ni s-a uh, arătat care este modul de procedură pentru proiectele care au fost incluse în anul trecut pentru executare bugetară în 2013. Noi vom vorbi cu comisiile de specialitate vizate pentru a putea urmări împreună uh, gradul, care este gradul de punere aplicare a proiectelor care au fost propuse în anul trecut. Într-o fază următoare, vom primi din partea Comisiei un al doilea raport interimar cu privire la uh, proiectele pilot. Uh, prevăzută era data aprilie 2013 și întreb uh, Comisia dacă uh, această dată nu cumva a fost uh, amânată, având în vedere că tot în această perioadă trebuie să fie publicat și bugetul sau uh, vor fi prezentate ambele documente deodată? Eh, aici poate ne lămurește Comisia. Și în ce privește procedura în continuare, cred că se arată foarte clar și din, că și din partea eh, acelor care au depus candidaturi de proiecte că există nevoia unei monitorizări din partea eh, Comisiei pentru aceste proiecte pilot și măsuri pregătitoare. De ce? Pentru că în momentul în care vor fi propuse noi proiecte pilot și noi măsuri pregătitoare, va trebui să ținem cont că deja ne aflăm în al doilea an de execuție bugetară pentru proiectele pilot și uh, va trebui ca aceste noi proiecte, precum și proiectele mai vechi care se vor continua în al doilea an de execuție bugetară, să fie ajustate la, și adaptate la noile proceduri propuse de comisie. Există de asemenea unele proiecte care nu mai pot fi prelungite. Și atunci, pentru acestea din urmă, va fi necesar să avem deja funcționale proceduri care uh, Uh, sunt definite în, uh, cu un temei juridic uh, foarte clar. Altceva nu cred că mai rămâne de spus în legătură cu proiectele pilot și măsurile pregătitoare. Mulțumesc! Sí, gracias, presi gracias presidente. Bueno, es, es bastante curioso ver cómo esto de los... Mulțumesc, domnule președinte, doamna Elder E interesantă treaba asta cu proiectele pilot și măsurile pregătitoare. Este un instrument, uh, vorbim aici de un instrument cu o dotă foarte modestă, dar există un interes foarte mare pentru aceste uh, proiecte pilot și de aceea cred că și noi trebuie să ne preocupăm de aceste proiecte și măsuri pregătitoare. Acum, către sfârșitul mandatului nostru, Uh, pentru aceste proiecte este bine să evaluăm uh, uh, modul în care s-au desfășurat proiectele, să vedem care dintre măsurile pregătitoare au fost încununate de succes și nu, care au fost proiectele pilot care au fost până la urmă implementate, pentru care s-a realizat o legislație nouă. Deci, cu siguranță că ar merita să desfășurăm un studiu sau să comandăm un astfel de studiu care eh, pentru noi ar fi interesant pentru că ne arăta eh, cum ne-am achitat de sarcinile mandatului nostru, dar ar fi important și pentru viitorul eh, acestui tip de măsuri pentru a vedea cum am putea să ne folosim de acest instrument pe viitor, pentru că aceste proiecte pilot ehm, sunt cu siguranță niște instrumente oportune pentru testarea unor elemente legislație care Uh, ar putea fi generate, dar încă nu există. Mulțumesc! Dacă nu există alte observații, aș sublinia la rândul meu, așa cum bine a spus uh, Eder, că această procedură a proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare uh, e afectată de faptul că 2014 este un an electoral. Și interesul e dublu și din perspectiva trecutului și a viitorului. Din punctul de vedere al trecutului, cum a subliniat Eder, la final de mandat ar putea fi interesant să facem un bilanț al uh, elementelor care au permis această procedură, care, cum știți, a fost concepută pentru a acorda Parlamentului European posibilitatea de a lansa unele inițiative politice în domenii în care nu dispunem încă de temei juridic și pentru a stimula inițiativele juridice ale Comisiei Europene. Prin urmare, va fi interesant să constatăm dacă Parlamentul a putut folosi această procedură pentru a-și lărgi area de intervenție la nivelul UE, dacă a putut accelera eventual prospectarea unor domenii de competență a Uniunii, dar în care Comisia încă nu a uh, lansat nicio inițiativă. Și raportorii noștri cred că au preluat această sugestie și vor putea ține seama de ea. Vom vedea uh, și în ce formă. Spuneam că anul 2014 este interesant și din perspectiva viitorului, întrucât de la începutul mandatului nostru și până acum a intervenit tratatul de la Lisabona, care fie consolidează competențe existente, fie acordă noi competențe la nivel comunitar. Și există unele domenii în care Comisia Europeană a luat puține inițiative. Uh, și ne dorim, poate din rațiuni politice, pentru că cu tare sau cu tare grup parlamentar uh, e interesat de un domeniu anume sau că Parlamentul întreg ca instituție dorește să dezvolte anumite competențe ale Uniunii, deci vom dori să utilizăm această procedură. Așa încât să exploatăm mai bine potențialul juridic al tratatelor. An a citat pe bună dreptate turismul. E o competență ce nu exista anterior și care acum, după tratatul de la Lisabona, uh, iată, este prezentă. Și pentru unii colegi este o activitate economică foarte importantă, chiar și pentru mine, în regiunea mea, țara bască, turismul este o sursă de bogăție. Și există, firește, alte domenii pe care le-am putea lua de drept exemplu. Politica spațială, nu știu dacă ține de vreun proiect pilot, dar există și alte domenii în care pot fi uh, eventual avute în vedere. Mai există și o altă categorie de teme. Teme care ar interesa mai degrabă Consiliul deoarece procedura proiectelor pilot este deschisă ambelor brațele autorității bugetare. Sigur, Parlamentul a valorificat-o, dar poate viza și Consiliul. Mă gândesc deosebi la cadourile, într-o oarecare măsură, obscene care figurează în concluziile Consiliului de pe 8 februarie în ce privește CFM În aceste concluzii observăm că figurează cecuri care ar fi oferite anumitor state fără nicio condiție. Sigur, statele beneficiare găsesc că e o treabă bună. Șefii de state și guvern uh, se bucură să primească un astfel de cec, dar statul de drept ne impune nouă și Parlamentul acum are competențe de pline în materie bugetară, pe bugetele anuale, în ce privește cel puțin cheltuielile și iată, nu avem dreptul să decidem că vom oferi cu tare sau cu tare sumă unei țări, unei regiuni, unei întreprinderi, unui individ sau unui stat terț, fără a avea o bază juridică, un temei juridic și o justificare. Dorim să oferim cu tare sumă pentru că această țară, regiune, individ, întreprindere sau stat terț întâmpină dificultăți sau s-a lansat într-un proiect remarcabil pentru viața economică ori socială a Uniunii, pentru dezvoltarea valorilor Uniunii. Trebuie să justificăm sumele cheltuite. Dacă nu, vorbiți. E, dacă vreți, gradul zero al vieții politice. Am prieteni politicieni, deci hai să le dau niște bani. Consiliul European a funcționat cam în acești termeni. Iată de ce folosesc în mod deliberat adjectivul care vi s-a părut poate brutal, e obscen așa ceva. Iar rolul nostru ca Parlament e de a aplica tratatul de la Lisabona. recursuri la astfel de acțiuni pentru a ajunge la unanimitate în Consiliu pe cadrul bugetar. Acest lucru putea fi poate înțeles înainte de tratatul de la Lisabona, era o tradiție, înțelegeam motivele, puteam admite acest lucru. Ori astăzi acest lucru nu mai e posibil. Mai ales, iată, la uh, câteva luni care ne mai stau în față până la alegerile pentru Parlamentul European luni în care oricare dintre noi ar putea fi uh, chestionat asupra uh, rezultatului negocierii pe cadrul financiar anual de deci ce ați acceptat să dăm 2-300 de milioane cu tărei țări și nu și alte. Ori noi trebuie să fim în măsură să justificăm fiecare cheltuială. În franceză vorbim despre statul de drept, în engleză rule of law. Uh, și este opusul arbitrarietății. Trebuie să ne putem justifica acțiunile. Și e realmente o problemă cu care ne vom confrunta pe parcursul negocierii. Și dacă mă refer la acest lucru, nu e pentru a complica negocierea, pentru a enerva Consiliul, ci pentru ca toți împreună să găsim o soluție care să poată fi prezentată cetățenilor, pentru că toți trebuie să dăm seama în fața electoratului un răspuns solid și durabil. Vă reamintesc și reamintesc raportorilor toate acestea. Deoarece există și aici un zăcământ de idei, dacă vreți pentru proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Ehm, mă întreb dacă raportorii doresc să reacționeze. An, nu, nici Giovanni. Prea bine, atunci vă mulțumesc uh, tuturor. Ați auzit care sunt termenele limită indicate de raportor, iar Giovanni a adresat comisiei niște întrebări. Uh, iar Comisia îi va răspunde. V-aș propune acum ca Aniensen să uh, ia din nou cuvântul pentru a ne prezenta proiectul său de aviz asupra punerii în aplicare a unei cooperări consolidate pentru crearea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Aniensen. Mulțumesc, domnule președinte. Fundalul acestui text ar fi următorul. Comisia a făcut o propunere pentru o taxă asupra tranzacțiilor financiare, iar comisia noastră a evaluat sugestia comisiei și a căzut de acord asupra faptului că îndeplinește criteriile pentru uh, contribuția la resursele proprii. Și acest lucru a fost introdus în aviz în Comisia ECON, care s-a exprimat deja asupra TTF, taxe pentru tranzacțiile financiare. Era Comisia competentă pe fond. Cu uh, toate acestea, Consiliul nu a obținut o majoritate și, așa cum știm, e nevoie de unanimitate în Consiliu pentru o astfel de decizie. Iată de ce ne aflăm în situația în care 11 state și-au exprimat interesul în a dezvolta o cooperare consolidată pe TTF. Comisia a făcut, prin urmare, o propunere de cooperare consolidată asupra TTF, taxe pe tranzacțiile financiare, implicând deci cele 11 state membre care s-au exprimat în acest sens. Practic, sugestia a suportat uh, o foarte mică modificare față de cea anterioară, nu doar în ce privește uh, principiul de reședință, ci și de um, lansare. Asta înseamnă că s-ar putea, ar putea fi af- afectate fondurile de pensii ale unor cetățeni care nu uh, aparțin celor 11 state membre semnatare. Ce e important în comisia noastră este să discutăm dacă persistăm în a considera că sugestia pentru o taxă pe tranzacțiile financiare are nevoie de. Uh, este o condiție pentru a dezvolta resursele proprii ale Uniunii și ca atare am sugerat în propunerea de text pe care eu am făcut-o că dacă statele membre care participă în această cooperare consolidată decid dacă vor folosi în întregime sau în parte veniturile obținute din TTF pentru a-și reduce contribuția națională la bugetul UE. E o întrebare cum vom proceda dacă această soluție va fi reținută? E vorba de paginile 19 și 20 din raport. Uh, dacă acest lucru va putea fi făcut sustrăgând din contribuția națională o, uh, anumită sumă sau dacă, după ce vor fi puse la oaltă toate contribuțiile, un procent din corespunzător PIB-ului va fi scăzut pentru fiecare stat participant. Încă nu am decis care dintre proceduri va fi uh, fezabilă. Aceasta este problema principală în livrarea avizului către Comisia Econ. Și personal trebuie să vă spun că nu cred că acest lucru e viabil aveți dreptate. Nu e viabil. Pentru că nu se schimbă sistemul fundamental. Ori aceasta era ideea inițială. Va fi vorba în continuare de contribuții naționale și scăderi, reduceri proporționale ale acestor contribuții. Iată ce uh, vă supun atenției și uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. <laughs> Merci, Anne. Je... Mulțumesc, Anne. Iuta mi-a cerut cuvântul, dar pentru că și Jean-Luc este co-raportor, i-aș da întâi cuvântul, după care îi va da cuvântul Iuta și celorlalți colegi. Jean-Luc. Cred că uh, problema Comisiei rea în linii mari propunerea anterioară a Comisiei adresată tuturor statelor membre, iar avizul lui An reia de asemenea un aviz anterior, dar punctul central pe care și el a menționat la finele intervenției sale este următorul. Pentru mine e limpede că dacă vorbim de resurse proprii, nu există decât o alternativă Anume, avem o resursă realmente europeană și reducem în medie contribuția um, conform PIB-ului. Pentru că în acest fel lucrurile sunt echitabile vis-a-vis -vis de contribuțiile naționale și tot uh, spiritul resurselor proprii cade. Iată de ce trebuie să fim foarte limpezi. Pentru că la limită, mi se pare că toată această operațiune nu prea are sens dacă reducem contribuțiile naționale cu uh, suma pe care TTF o aduce la venitul național. Practic, uh, rămânem în sistemul actual, nu intervine nicio schimbare, iar comisia ar trebui să fie mai limpede în acest punct. Al minter, deviem de la principiul însuși. Mulțumesc! Mulțumesc, Jean-Luc. Iuta, ai cuvântul. Ähm, äh, Vreau să vă argumentez puțin uh, pe direcția propusă de Jean-Luc. Pentru că văd ce a făcut An cu uh, amendamentele sale. Ea a uh, reluat, de fapt, unele elemente pe care noi le adaptaserăm înainte vreme în raportul Podimata. Mai ales amendamentul 2 e un fel de copy-paste din acel raport dar avem și rezoluția noastră proprie din 13 martie. Și în acea rezoluție am spus și am format foarte clar că dorim ca cel puțin o parte a veniturilor din impozite să devină mijloace proprii. Și poate că acest uh, lucru a justifica o formulare mai clară, mai, uh, mai uh, dură în amendament. Pentru că în rezoluție am, am, am, în rezoluție am cerut transferuri, foarte clare. Deci transferuri uh, dinspre statele membre. Aceste transfer, transferuri trebuie să se reducă. Pentru că asta face ca noi, situația de față, face ca noi să fim dependenți de aceste transferuri. Și uh, și statele membre, de altă parte, sunt capacitate să spună, păi vedeți, noi vă dăm banii. Deci, accentele se, se, se mută într-o zonă foarte periculoasă și găsim o soluție doar dacă uh, dispunem de propriile noastre mijloace. Sigur, nu putem încărca prea mult acest raport, dar pe lângă acest raport uh, va trebui să insistăm în continuare uh, asupra dobândirii unor mijloace financiare proprii, astfel ca acea cotă de transferuri dinspre statele membre să fie redusă. Mai avem puțin timp până la depunerea unor amendamente, dar vreau să iau cuvântul pentru a vă spune că merită să încercăm să reformulăm amendamentul 2 în termen mai ferm pentru a ne apropia mai mult de textul rezoluției. Îi dau Isabel Duron. Subscriu și eu la acest uh, raport. De când vorbim de taxa pe tranzacțiile financiare, avansăm cu pași foarte mici. Acum, în sfârșit, am putut coopta 11 state membre și uh, chiar dacă A nu a scris în text uh, ca atare, vrem să mă asigur că diminuarea contribuțiilor naționale nu e valabilă decât firește pentru cei care participă la uh, această cooperare consolidată pe TTF, deci cele 11 state. Referitor la ce a spus Jean-Luc, uh, pericol de a ne confrunta din nou cu o formulă care nu e o resursă proprie, ci doar o reducere a contribuțiilor naționale, uh, Potrivit estimărilor, uh, vom dispune de vreo 15 miliarde de euro uh, în plus, cu doar 11 state uh, implicate în TTF. Mm, vreau să mă asigur că nu va fi doar o compensare vis-a-vis de contribuțiile naționale și nu o resursă proprie. Ca atare, mă bucur totuși că aceste 11 state membre participă și în ce privește lui an, mi se pare un text cât se poate de bun. Mulțumesc, Isabel. Juan Naranjo. Sí, Mulțumesc, domnule președinte. Doream și eu să spun că sunt uh, de acord cu ceea ce a spus Jean-Luc, uh, ca și Anian sunt și ceilalți. În fața acestei taxe armonizată care vizează 11 țări și care este destul de neutră în ceea ce privește criteriile utilizate. Așadar, asta vreau să spun că uh, efectul este unul neutru prin contribuțiile cu acest impozit. Ei bine, cred că nu vom avea de a face cu o resursă proprie specifică. Trezoreriile naționale vor primi bani pe care îi vor deduce din contribuțiile lor conform produsului venitului național brut. Și atunci despre ce resurse proprii vorbim aici? Ar fi de fapt un fel de TVA specială pentru tranzacțiile financiare. același uh, lucru ca și în cazul veniturilor uh, pe care le uh, extragem din TVA. Nu cred că trebuie să ne amăgim. Nu cred că statele membre sunt dispuse să-și dezechilibreze contribuțiile la bugetul comunitar în funcție de criteriile pe care le utilizează cu ajutorul acestui nou impozit. Uh, Domnul președinte, da, trebuie să vedem cum putem combina preocupările legitime ale statelor membre, mai ales în această perioadă de tensiuni bugetare puternice și exigența noastră de reîntoarcere la un regim de resurse proprii și modul în care va fi tratată taxa pe tranzacțiile financiare va fi foarte important, atât pentru consecințele sale bugetare și financiare, cât și pentru consecințele sale de principiu, așa cum s-a reamintit mai devreme de către dumneavoastră. Ca un prim exemplu a ceea ce ar, s-ar putea face, eventual, sau a ceea ce ar trebui să se facă și cu alte resurse la un moment dat. Pentru că este clar că finanțarea bugetului european cu o proporție importantă de resurse proprii, să zicem, de, în proporție de 60%, propunerea comisiei pe care o susținem și noi, e bine, atunci va fi nevoie de mai mult decât o singură taxă. În acest context, doriți să reacționați la aceste observații? Well, Jutta is right. It was uh, part of the Ann da, aveți dreptate, face parte din rezoluție și sigur că decizia este cea a plenului Parlamentului. Putem să punem acest lucru în raport și sunt uh, gata să verific formularea. Dar, din nou, vă spun, dintr-un punct de vedere personal, nu cred că e viabilă chestiunea aceasta. Pentru că Cred că va trebui să găsim alte idei pentru veniturile proprii, pentru resursele proprii, dacă vrem să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus în termen de noi uh, resurse proprii. Dar asta este o altă discuție. Aș dori să vedem acum care. Aștept așadar cu nerăbdare să vedem care sunt amendamentele care vor fi depuse și ce soluție vom putea găsi. Președintele, mulțumesc, doamnă raportoare. Așadar, ați văzut care sunt termenele pentru depunerea amendamentelor și vă propun acum să trecem la punctul 9, tot în cadrul pregătirii bugetului pe 2014, însă aici este vorba despre anteproiectul de buget al Parlamentului. Monica Holmeier este uh, raportoarea noastră. A avut loc o conciliere. Ce s-a întâmplat? Domnule președinte, mulțumesc. Stimate colege, stimați colegi. N-a fost chiar ușor să negociem uh, și discuțiile au fost purtate până în al ceasul al 12-lea. Dosarul nostru nu este atât de uh, complicat în sensul că nu trebuie să negociem cu 27 state membre, dar eh, ajunge când eh, trebuie să te pui de acord eh, pe tema bugetului cu colegii mai ales când în ultimii doi ani anumite teme de discuții fusese înghețate. Și de asemenea, către sfârșitul perioadei legislatură apar costuri speciale. De ce? Pentru că sosesc colegi noi unii colegi ne părăsesc, de obicei 50% dintre colegi se schimbă, ceea ce creează uh, costuri uh, în ce privește uh, diferite plăți pentru mutare, dar și cheltuieli suplimentare cu privire la drepturile de pensie ale celor care vin, celor care pleacă. Parlamentul pentru prima dată își asumă acum și răspunderea financiară pentru proprii angajați. Asta până acum nu s-a întâmplat așa. În anii trecuți, parlamentele naționale au pus la dispoziție uh, fonduri uh, de tranziție, uh, au preluat unele cheltuieli care vizează inclusiv drepturile salariale și drepturile de pensie. Între timp însă avem un statut al funcționarului european, un statut al asistenților parlamentari, deci Parlamentul este o instituție de sine stătătoare matură. Numai că uh, această maturitate uh, presupune și unele poveri financiare uh, suplimentare. Trecerea de la o legislatură la cealaltă înseamnă o creștere cu 2,2% a obligațiilor legale. Deci a obligațiunilor noastre financiare obligatorii. Nu vorbim din nimic dobândit, ce ar fi dobândit în plus, ci este vorba doar de obligații legale. O altă creștere de 1,3% rezultă din creșterea salariilor uh, colaboratorilor uh, Parlamentului European. Și aceasta este o obligație legală pe care nu avem cum să o colim. Deci aceste uh, cheltuieli suplimentare reprezintă circa 3,3% cheltuieli suplimentare uh, rezultând doar din obligațiile legale ale Parlamentului uh, la, schimb, la trecerea de la legislatură la cealaltă. Astăzi discutăm însă și o chestiune în plus, uh, și anume aderarea Croației uh, implică și ea niște um, Uh, niște creșteri. Numai că creșteri nu sunt posibile și atunci, de fapt, avem în realitate un minus, având în vedere că multe uh, linii bugetare sunt înghețate. Trebuie să facem economii, au fost deja făcute unele în ce privește, uh, de exemplu, traducerea, l am și discutat în detaliu, dar trebuie să avem grijă să nu afectăm și să periclităm principiul multilingvismului și să să organizăm doar acolo unde e chiar necesar interpretarea în funcție de cerere. De pildă, uh, în sesiune plenare uh, s-a făcut o testare a acestui nou posibil regim. Uh, în ultimul an nimeni nu a solicitat interpretare. Până acum, interpretarea s-a făcut întotdeauna în mod voluntar, dar ne-am propus uh, ca uh, pe lângă aceste economisiri să uh, analizăm și alte structuri în care aceste economisiri sunt posibile, să facem eventual niște realocări de fonduri de la o linie bugetară la cealaltă și de aceea um, ne-au fost prezentate propuneri în șapte domenii uh, noi vom analiza aceste propuneri, vom vedea dacă putem fi de acord, dacă le dorim, nu le dorim sau ce anume din aceste propuneri dorim să punem în aplicare. În aceste șapte domenii, trei ne uh, interesează foarte mult pentru că ar putea să sufere schimbări foarte uh, importante. Trebuie să vorbim așa numita staff regulation, să discutăm despre noul statut al funcționarilor. Uh, dacă acest statut urmează să fie adoptat în 2013, a bugetul 2014 va fi puternic afectat de această decizie. Apoi mai există și modificări pe care uh, le putem noi uh, adopta, modificări structurale, și în al treilea rând, structura bugetară cu privire la pensii, costuri, cheltuieli tranzitorii, uh, trebuie și ea revizuită. Adică trebuie să ținem cont de faptul că odată la 5 ani avem o creștere a cheltuielilor, dar după aceea se revine la uh, cuantumul normal al cheltuielilor. Deci nu trebuie să creăm impresia că uh, odată la 5 ani cresc în mod general și pentru totdeauna cheltuielile. Uh, Până acum, aceste cheltuieli suplimentare au fost uh, preluate din uh, uh, titlul de cheltuieli pentru chestiuni administrative. Până acum, însă, în ce privește legea bugetară de pensii, parlamentarii nu sunt cuprinși în, în această linie bugetară. Și tocmai de aceea am rugat colegii și colegii din administrație să uh, analizeze posibilitatea unui tratament egal pentru toți colaboratorii Parlamentului, inclusiv pentru membri, pentru că nu are niciun rost să trebuiască să integrăm uh, uh, odată la 5 ani aceste cheltuieli pricinuite de drepturile de pensie ale deputaților în, uh, să le integrăm în alte capitole sau să le achităm din alte linii bugetare. Proiectul meu de rezoluție și mulțumesc tuturor colegilor și colegilor care m-au ajutat uh, să-l redactez. Așadar, proiectul meu de rezoluție încearcă să pună pe picioare un buget cât de cât uh, rațional. Care au fost punctele litigioase? Anume, s-a vorbit despre oportunitatea uh, unor ajustări bugetare dincolo sau doar până la limita indexării cu inflația. Uh, au fost mai multe tabere și compromisul la care am ajuns este unul care sper că va întruni o majoritate până la urmă la vot. Cu toate acestea, vom încerca să optimizăm bugetul, structura sa și eu cred că comisia noastră, Comisia de Bugete, a ajuns uh, să-și impună punctul de vedere în multe chestiuni. Uh, în rezoluție, în principiu, spunem că vrem să ne reînnoim, vrem să eh, ne schimbăm, dar avem nevoie totuși de un buget eh, cât de cât rezonabil pentru ca Parlamentul să poată funcționa, pentru că nimic n-ar fi mai grav decât ca Parlamentul să nu aibă un buget suficient eh, pentru a funcționa corespunzător și după aceea să fie acuzat că nu își desfășoară activitatea așa cum este cerut până la urmă de, de cetățeni. Și bugetul parlamentar trebuie să fie exclus din această masă de manevră al temelor electorale uh, europene. Pentru că nimeni nu va câștiga de pe urma polemiz- uh, polemicilor pe tema bugetului Parlamentului, ci cu toții vom pierde eventual ceva. Eu vreau să mulțumesc tuturor acelora care s-au arătat disponibil să colaboreze cu mine la redactarea acestui compromis. Și cu asta vă mulțumesc, domnule președinte. Monica. Mulțumesc, Monica. Mulțumesc, domnule președinte, câteva gânduri din partea colegilor socialiști. Este foarte important ca buna gospodărire uh, să fie ținta noastră și pentru 2014, dar ne-ar bucura dacă uh, tocmai în anul electoral 2014 am putea face acele economii pe care ni le dorim, dar fără să afectăm activitatea parlamentară și calitatea actului parlamentar și uh, fără să îngrădim uh, dreptul cetățenilor de a cere o dare de seamă uh, din partea uh, noastră. Trebuie să satisfacem toate rigorile legii, nu doar în privința statutului membrilor, ci și în ce privește statutul funcționarilor și statutul asistenților. Este foarte important demersul care a fost inițiat de comisie și mă bucur foarte mult să vă spun că de bun că vom putea constitui o mare majoritate care să susțină proiectul de rezoluție. Este foarte îmbucurător că, iată, odată se arată că parlamentarii nu luptă unii împotriva celorlalți, ci împreună pentru un, un buget mai bun. Deci mă bucură foarte mult că în ultimele 24-48 de ore am reușit să ajungem la un progres semnificativ în aceste negocieri. Toată lumea a făcut pași înapoi, pași înainte, așa cum s-a cerut și, uh, și Uh, tot ceea ce am adoptat și am putea adopta prin această rezoluție va avea un impact extraordinar asupra activității noastre parlamentare. Vă mulțumesc. Très bien. Merci. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt și alte observații. Mulțumesc. Acum, ce se va întâmpla cu privire la estimări? Ei bine, de fapt, continuarea acestui proces este, de fapt, votul, nu? <laughs> și după vot, uh, biroul va interveni și apoi plenul. Da. Bun. Mulțumesc uh, doamnei uh, raportoare. Acum eu trebuie să vă părăsesc pentru că trebuie să merg la conferința președinților. Voi preda acum ștafeta vicepreședintei Iuta Haug și vom începe voturile exact cu raportul uh, uh, Monicăi. Și statisticile mele de prezență la votul uh, din comisie vor avea de suferit. Liebe Kollegin, dragi colegi și dragi colegi, mai trebuie să dezbatem punctul 11, raport asupra activității grupului de lucru mixt, birou, comisie bugete. Dar, după cum văd eu, am cam discutat tot ce era de discutat la punctul ăsta și cred că putem considera de pe acum epuizat acest punct de pe ordinea de zi. Și atunci trecem la votare. Mai întâi o întrebare tehnică. Vreau să întreb dacă toți colegii și-au adus cartela de vot și au introdus-o deja în mașina de votare? Da, văd că doar coordonatorul meu întârzie. Bun, e pe drum. Și asta e ceva. Da, da, Salvador a fost ceva mai rapid, să știi. El uh, a trimis pe cineva acum o jumătate de oră după cartela de vot. Mai este cineva fără cartela de vot asupra sa? Nimeni. we Okay. Mm So, liebe Kollegen, dann fang... Bun, atunci haideți, dragi colegi, să începem. Eh, începem cu votarea raportului Monica Holmeier. Votăm mai întâi compromisul A. Dacă adoptăm compromisul A, aliniatul 2, adică amendamentele 3, 4, 5, și 6 vor deveni caduce. Cine este în favoarea compromisului A? Deci, încă o dată, compromisul A, da? Cine e împotrivă? un vot. Cine se abține? Adoptat cu un vot împotrivă. Și trecem acum la compromisul B. Și înainte să votăm întregul compromis B, vom da curs solicitării colegilor liberali și vom introduce un vot pe părți. Deci, vă spun eu cum facem. Vom avea un vot pe părți. La compromisul B pe care îl cunoașteți cu toții și despre care foarte mulți oameni au spus deja foarte multe, vedeți acolo ultima propoziție. With the ambition to keep the budget și așa mai departe. Și vom vota ca primă parte doar cuvântul closer, mai aproape de inflație. Da? Deci mai aproape. Vreți sau nu ca cuvântul closer în limba engleză, mai aproape, să fie păstrat în textul compromisului. Cine zice da? Cine zice nu? Cine se abține de la vot? Adoptat cu trei voturi împotrivă și o abținere. Și acum votăm întregul compromis B în forma astfel amendată. Cine e pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă cu un vot împotrivă. Și cu asta trecem la compromisul C. Sau nu? Ba nu. Paragraful 5, amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Aliniatul 6, amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 a fost retras și acum trecem chiar la compromisul, compromisul C, care dacă se adoptă va produce amendamentele 13 și 14 caduce. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alineatul 7A nou Amendamentul 15 cu amendament oral, pe care l-am trecut însă în spate pe listă. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 16 a fost retras. Amendamentul 17. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat cu un vot împotrivă. Amendamentul 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 20 și 21 împreună, pentru că sunt identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentul 22 pentru, cu amendament oral, uitați să spun, zice președinta, verificăm. Verificare electronică. Bun. A votat toată lumea? Se respinge. Se respinge 15 voturi pentru, 18 împotrivă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 25, care e o completare, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 26, pentru? E din nou cu amendament oral. Deci cine pentru? Cine împotrivă? abțineri, adoptat. Amenament 27. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Astfel 28 devine caduc. Și la amenamentul 29 s-a cerut, cerut un vot pe părți Domnul Hartong a cerut acest vot pe părți și anume dorește să avem o primă parte până la Economic Crisis și a doua parte să înceapă cu Calls for Benevolence și așa mai departe. Deci prima parte, cine e pentru? Împotriva. Bun, a doua parte, cine pentru? Împotrivă? Respins. Deci ambele părți au fost respinse și cu asta trecem la amendamentul 30. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 31 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 32 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amenamentul 33. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amenamentul 34. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 35. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? adoptat. Amendamentul 36, care este compatibil cu precedentul, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 37, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 38, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 39, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 41, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 42, Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 43. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 44. Cine? Ați fost harnici. Ce să zic? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 45. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul D, care vizează alineatul 18, amendamentele 47, 48 și 49 acestea devin caduce la adoptarea compromisului. Cine e pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă în unanimitate. Compromisul E, prin care devin caduce amendamentele 51, 52 și 53. Cine e pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă, mă scuzați că am inversat uh, ordinea, se adoptă oricum. Fără probleme. Aliatul 20, amendamentul 54. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 55. Pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Și acum trecem la considerente. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Respins. Și amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins și ăsta. Și trecem acum la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 Also, 31 dafür. pentru, două voturi împotrivă, nicio abținere. Ce bine că avem cu toții câte o părere. A. Ah. Wir stimmen ab ähm, über die Trecem acum la voturile cu privire la plățile pentru fondul de ajustare la globalizare. Este o, vorba de o plată pentru Italia. Au fost depuse foarte, foarte multe amendamente și mă întreb dacă le putem adopta măcar în câteva blocuri? Only 14. 14, 14 out and the rest on block. Da, cu excepția amendamentului 14. Sunteți de acord? Sunteți cu toții de acord să procedăm astfel? Deci amendamentele 2, 3, 4, 5 și 6. 2, 2 3, 4? Bun, haideți să luăm de la început. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Cred cel puțin că se respinge, nu? Da, se respinge. Deci 4 se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, verificăm. Cred că se adoptă, dar trebuie verificat electronic. Da. Din păcate, cei de la GUE și uh, Verzi lipsesc. A votat toată lumea? șaptesprezece pentru, 16 împotrivă, se adoptă. La mustață. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat și ăsta. Și acum avem un considerent. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. În concercare, Vă rugăm să votați acum. A votat toată lumea? Nu-mi place să o spun, dar uh, socialdemocrația are cu un vot în plus. Aha, George a retras cartela, bine. Șaisprezece la 16. Se respinge. Și acum, vot asupra raportului astfel amendat. Vot electronic. Am ale abgestimmt. A votat toată lumea? Ați votat cu toții? Acum poți vota, Maria, că George și-a retras cartela. Ah, ok. 30 dafür. 30 pentru, două voturi împotrivă, o abținere. Și acum avem un transfer de votat pentru buget. Giovanni, ai cuvântul în calitate de raportor. A, a quello che abbiamo appena... Da, uh aici, de fapt, totul este legat de raportul anterior. E același lucru. Da, da, am adoptat uh, acel raport uh, cu privire la uh, fondul de ajustare la globalizare pentru Italia, deci uh, în principiu ar trebui să votăm și pe ăsta. Deci cine urmează indicația, recomandarea raportorului, nu? Și voi, nu? Da, și voi, toți mâna sus, așa. Cine este împotriva acum? Un vot. Abțineri? O abținere. Bun. Deci se consideră astfel adoptat. Ah, die, andre, die anderen Haushalte? Și acum celelalte bugete. Mulțumesc două transferuri și ambele se referă numai la mm, planuri de realocare. Nu e vorba de niciun fel de creștere a numărului de personal, nu sunt niciun fel de implicații bugetare. Primul transfer este la Curtea de Justiție, care dorește să transforme nouă posturi de permanenți în nouă posturi de temporari. Și al doilea transfer se referă la ombudsman, Acolo se propune șase posturi temporare să fie transformate în șase posturi permanente. Pentru acest an respectă toate criteriile stabilite și uh, vă propun să votăm pentru. Da. Uh, uh, uh, da, vom susține ceea ce spune raportorul, dar aș vrea să se noteze că acest lucru nu respectă procedura obișnuită, nu văd care este urgența și este vorba despre schimbări în administrație, dar fiind niște schimbări minore, l-aș susține pe raportor. Mulțumesc pentru aceste observații. Oare putem uh, vota ambele transferuri împreună? Deci vrem să urmăm recomandarea, recomandările raportorului nostru? Cine vrea să facă acest lucru? Mâna sus. Cine este împotrivă? Cine se abține? Intervenție. Transferurile au fost aprobate. wir haben unsere Abstimmungszeit ähm, gut genutzt. Wir ne-am folosit bine de timpul alocat voturilor, am terminat în 20 minute, deci ne mai rămân trei puncte de pe ordinea de zi. Odată cadrul financiar multianual și resursele proprii, astea sunt legate unul de celălalt, și mai avem și punctul 16, politica imobiliară. Deci, practic, două puncte de discutat. Și tu nu vrei să zici nimic despre imobile? Doamna Holmeier. Eh, nu, se amână pe săptămâna viitoare pentru că din greșeală ne-au fost furnizate date false, date greșite. Președinta, foarte bine, înseamnă că vom eh, putea pleca și mai repede decât am presupus eu. Sau Raimar, vrei să revii? Thank you, Madam Chair. Just to, uh... uh da, mulțumesc. Uh, aș vrea să prezint colegilor, uh, spune domnul Calfin, câteva uh, lucruri legate de procedură. Am spus că nu vom începe negocierile legate de cadrul financiar multianual înainte să avem o propunere legată de facturile restante de anul trecut. Uh, ca urmare, săptămâna viitoare, pe 27, ne așteptăm uh, la o propunere din partea Comisiei. Acum trebuie să vedem ce va propune Comisia. Și, având această propunere pe masă, am fost de acord ca pe 27 după amiază, după ce Colegiul Comisarilor se va fi reunit, să avem prima reuniune cu președinția irlandeză, va fi o uh, teleconferință uh, cu primul, cu viceprim-ministru și cu ministrul de afaceri externe care uh, se ocupă de acest dosar în numele președinției irlandeze. Am cerut uh, comisiilor, de altfel domnul președinte la măsură a transmis o scrisoare tuturor comisiilor și aș vrea să-i uh, informez pe colegi cu privire la acest lucru pentru că mulți sunteți implicați în redactarea avizului legat de CFM. Pentru a avea o coordonare mai bună a lucrărilor, am, uh, am am cerut comisiilor să furnizeze informații despre două lucruri. În primul rând, ce cred comisiile despre decizia uh, Consiliului și ce va fi supus procedurii de codecizie și, în al doilea rând, care sunt amendamentele uh, care ar trebui să fie, uh, care sunt aspectele care ar trebui să fie diferite, inclusiv cifrele, față de ceea ce a decis Consiliul. Și astfel vom stabili un mecanism de coordonare a negocierilor pentru uh, CFM și pentru temeiul juridic la nivel de comisii. Iată ce vroiam să spun ca un punct de informare pentru colegi. Mulțumesc. Raimer, vrei să adaugi ceva? Deci nimic. Păi atunci, uh, dragilor, vă doresc o după amiază plăcută. Nu, nu, nu, am anulat deja punctul despre politica imobiliară. Clădirea încă nu s-a prăbușit peste noi, deci uh, gata, am terminat.